state în legătură cu situația din Maldive. Domnul comisar Mimița, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Guvernul Maldivelor a luat măsuri importante pentru a pune în aplicare legislația care să combată violența domestică, traficul de persoane și dreptul la informare și, de asemenea, pentru ameliorarea siguranței, securității sociale, a educației și a sănătății. Uniunea Europeană salută aceste măsuri, dar toate riscă să fie subminate dacă guvernul nu acționează rapid și urgent pentru a readuce sănătatea democrației și a reinstaura principiile democratice ce stau la baza acesteia. Maldive este o democrație fragilă și tânără. De când a fost adoptată noua Constituție și de când au fost introduse alegerile multipartinice în 2008, progresul a fost inegal. A existat um, un transfer de putere controversat în februarie 2012 și disputat. Ramificările acelor evenimente continuă să submineze posibilitatea de progres durabil în Maldive. Arestarea fostului președinte Nasheed în 22 februarie anul acesta a exacerbat tensiunile. Domnul Nasheed a fost arestat fiind acuzat de acte teroriste și de uh, răpirea judecătorului șef de la Tribunalul Penal în 2012 ambasadorii Norvegiei și um, uh, Elveției și uh, misiunea ONU și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această arestare și la prima audiere a domnului Nașid, care a avut loc fără niciun fel de reprezentare juridică a fost condamnat la 13 ani de închisoare pe 13 martie anul acesta și apoi Uniunea Europeană a emis o declarație care pune întrebări grave cu privire la uh, procesul juridic și la riscul de a se submina încrederea în independența judiciarului. Aceste declarații au subliniat cât de important este să se respecte principiile democratice, Constituția, statul de drept, uh, dreptul la procese corecte și independența judiciarului. Aș dori să profit de ocazie ca să subliniez și să repet cât de importante sunt aceste principii. E vorba de principii de bază ale Uniunii Europene și ne păstrăm uh, convingerea și angajamentul față de aceste principii și față de realizarea aspirațiilor legitime ale oamenilor, aspirații la democrație. Oamenii din lumea întreagă doresc democrație și oamenii din Maldive nu sunt nici ei diferiți. Trebuie ca guvernul din Maldive să-și dovedească respectul față de valorile democratice, față de libertatea de exprimare, să se asigure că ONG-urile își pot desfășura activitățile fără intervenția statului. Este un element critic pentru democrația din Maltive. În mod similar, organisme independente, cum ar fi Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia Electorală, joacă un rol foarte important în menținerea democrației. Acestora trebuie să li se permită să-și desfășoare mandatul constituțional fără să se teamă de sancțiuni. O, liber, o presă liberă, de asemenea, joacă un rol esențial pentru că permite un control public al guvernului. Guvernul trebuie să încerce să elimine obstacolele din calea libertății presei și trebuie să se asigure că orice atacuri la adresa presei sunt investigate în mod adecvat și uh, complet și că vinovații sunt uh, deferiți justiției. alta reprezentantă vicepreședintă a salutat solicitarea guvernului Maldivelor de a se trimite observatori uh, la un eventual apel uh, la procesul domnului Nashir. Vicepreședinta s-a oferit să transmită un expert uh, jurist, și nu doar ca să examineze cazul lui Nașid, ci și ca să participe la revizuirea legislației și practicilor judiciare și de asemenea să contribuie la implementarea noului cod penal. Sperăm că astfel se va permite uh, să se identifice domeniile unde respectarea statului de drept poate fi ameliorată în conformitate cu prevederile Constituției din 2008 și uh, cu alte legi relevante. În acest temei, Maldivele și Uniunea Europeană vor putea să-și continue munca pentru a proteja statul de drept cât mai bine în Maldive. Nu e vorba de preocupări neimportante. Există deja probe că extremiștii islamici încearcă activ să recruteze cetățeni din Maldive pentru cauza jihadistă. Uniunea Europeană vrea să ajute autoritățile din Maldive pentru a trata cauzele ce stau la baza radicalizării, dar un progres real va depinde până la urmă doar de guvern și de acțiunile lor prompte și curente ca să se asigure că sistemul politic din Maldive este cât mai sănătos. Mulțumesc pentru atenție. să Mulțumesc foarte mult, domnule Mimița, pentru această declarație. Dăm acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice și începe în numele PPE domnul Știră. gospođo predsjednice kada govorimo o maldivima za većinu ljudi u europi. aș vrea să vorbesc despre prima imagine care îmi vine în minte atunci când pronunț Maldivele. Paradisul pe pământ și așa este pentru mulți cetățeni din Europa, dar de fapt, dacă te gândești la condițiile de viață de acolo, realitatea este complet diferită. Mohamed Nasheed este fost președinte al Maldivelor, dar acum a fost condamnat la închisoare la 13 ani de închisoare, ceea ce ne face să ne punem multe întrebări despre cum funcționează democrația în insulele Maldive. Nu vrem să judecăm aici dacă dumnealui este vinovat sau uh, um, nevinovat. Noi cerem să existe un proces echitabil în anul 2008 au avut loc alegeri democratice care au pus capăt uh, unei dictaturi de 30 de ani. Însă în 2012 primul președinte ales democratic, domnul Nasid, a demisionat în condiții care încă nu au fost explicate și autoritățile de acum sunt autocrate, nu au continuat pe calea democrației și ei au mai degrabă tendințe islamiste. De aceea Europa trebuie să ceară uh, mai multă democrație în această țară și vă rog, domnule uh, vicepreședinte și înalt reprezentant, să continuați pe această cale. Vă mulțumesc pentru declarație. Acum urmează domnul Howitt pentru un minut și jumătate. Mulțumesc. în calitate de vicepreședinte al delegației cu asia de sud regret că această rezoluție se referă la maldive care sunt cunoscute pentru frumusețea sa și pentru că luptă împotriva schimbării climatice însă nu putem trece sub tăcere dacă există încălcări ale drepturilor omului faptul că fostul președinte a fost înlocuit uh, din afară și faptul că a fost uh, maltratat când era în custodie și nu a avut un avocat la timp pentru a se apăra. Nu uh, se pot susține alegerile viitoare dacă nu se susțin drepturile persoanelor care doresc să se prezinte la aceste alegeri. Uh, se pare că s-au prezentat uh, niște capete de acuzare incredibile de terorism împotriva acestui uh, fost președinte. Amnesty International arată că aceasta se întâmplă într-un context de îngrijorări din ce în ce mai mare de proteste, de îngrijorări ale mass media și a libertății libertăților fundamentale care sunt afectate de actitudinea forțelor de poliție. Toate acestea uh, doar pentru că respectând uh, regulile uh, stabilite de Consiliul pentru Drepturile Omului, nimeni nu ar trebui să păstreze tăcere atunci când este acuzat. Și este ironic faptul că ministrul de turism a recunoscut că aceste acuzații de terorism și de violență au fost uh, practic inventate. De aceea cerem să se facă presiuni pentru a schimba această situație. Noi nu putem sta cu mâinile încrucișate atunci când nu se respectă drepturile omului și ele sunt calcate în picioare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru declarația dumneavoastră. Următorul vorbitor, domnul Tenă, cu minut și jumătate. Mulțumesc! E o, o țară cunoscută mai bine pentru, duri, pentru turism decât pentru uh, democrație și, din păcate, situația se deteriorează. Influența salafistă este foarte puternică și creează tensiuni politice. Uh, au fost arestate personalități importante uh, și sistemul judiciar este manipulat ca să fie băgați în închisoare politicieni din opoziție. Recent a fost arestat și condamnat fostul președinte Mohamed Nasheed, primul președinte ales democratic al Maldivelor, care a făcut uh, tot ce a putut în trecut ca să mm, prevină riscul de inundare a acestei țări din cauza schimbărilor climatice. Se spune că acest proces nu a respectat standardele naționale și internaționale de justiție. Grupul meu ECR cere guvernului Maldivelor să le libereze imediat și fără condiții pe fostul președinte Nasheed și să ia măsurile necesare de reformă judiciară ca să recreeze încrederea în statul de drept. Introducerea pedepselor cu moartea pentru minori în conformitate cu legea Sharia este de neiertat. De asemenea, tot mai mulți cetățeni din Maldive se alătură ISIS și uh, pericolul de radicalizare este din ce în ce mai mare în societatea acestei țări mici. Turiștii europeni merg în această destinație din Oceanul Indian și sper ca uh, Maldivele, ca membrii Commonwealth, să revină repede pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc Mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Șache, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Luna trecută, primul președinte ales democratic din Maldive a fost condamnat la 13 ani de închisoare pe baza unor acte de acuzare care sunt greu de crezut pentru majoritatea oamenilor. De aceea credem că este un proces motivat politic. Noi cerem autorităților politice din Maldive să garanteze un proces echitabil pentru domnul Nașid, astfel încât el să aibă acces la un avocat, la medic dacă are nevoie și să aibă acces la consilieri de care are eventual nevoie. Maldivele se îndreaptă pe un drum îngrijorător. Uh, există aceste tendințe de încălcare a drepturilor omului. Avem încă un caz uh, nedeslușit a dispariției unui jurnalist și există multe alte tendințe care uh, ne îngrijorează, ca de exemplu faptul că există Uh, um, mulți uh, tineri care se um, înrolează uh, pentru a deveni jihadiști. Noi vrem să avertizăm Maldivele pentru că există un risc major, un risc de instabilitate în aceste insule și noi sperăm că statul de drept va fi respectat și că drepturile domnului Nașid vor fi reinstaurate cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Cusu Permui, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Iată, avem un fost președinte arestat în Maldive, mulți luptători pentru drepturile omului de asemenea au fost arestați și drepturile în general sunt limitate. Într-adevăr, trebuie să condamnăm totul, dar trebuie să vorbim și de felul în care se utilizează drepturile omului în scopul intereselor politice și comerciale. Dacă avem standarde duble, nu este bine. Trebuie, în primul rând, să vedem în ce războaie am participat în Irak, în Libia și destabilizarea Siriei. Vedem că drepturile omului sunt o scuză pentru ca Europa să se pronunțe atunci când e vorba de lupte între blocuri comerciale. De data aceasta însă este condamnat un guvern care susține planurile chineze față de un guvern care uh, susținea mai degrabă pivotul asiatic. Dacă dintr-o dată vorbim despre drepturile omului, fără să avem intenții duble, ar trebui să vedem ce a făcut în 2009 Europa în Honduras. Să nu ne păcălim pe noi înșine și să nu utilizăm uh, ca un instrument drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Lambert, un minut și jumătate. Thank you, President. I'm speaking for my group, but I'm also... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele grupului meu, dar sunt și șeful delegației pentru Asia de Est, care include și Maldivele, o țară pe care am vizitat-o de mai multe ori după tsunami și când s-a dezbătut noua Constituție. Un proces pe care l-am susținut, bineînțeles este o tânără democrație în insulele Maldive și am văzut că s-au făcut progrese, însă am văzut și mai multe tensiuni între instituții pe măsură ce acestea sunt implementate. Noi recunoaștem rolul pe care l-a jucat fostul președinte Nașid în aceste schimbări. Însă Uniunea Europeană și-a manifestat și îngrijorările atunci când președintele a ordonat arestarea unui judecător. Ultimele evenimente sunt într-adevăr uh, foarte îngrijorătoare. Vedem că s-au adus noi capete de acuzare în ceea ce privește legea terorismului, noi acte de acuzare care ar trebui să ducă la o nouă apărare pentru fostul președinte. Aceasta este garantată constituțional. Există și schimbări de legislație în ceea ce privește posturile oficiale după condamnare și schimbări în procedurile legale, de exemplu timpul de pregătire a unui apel și mulți dintre noi uh, nu cred uh, că această, uh, aceasta a fost o coincidență. Parlamentul European dorește ca garanțiile constituționale să fie respectate pentru toți cetățenii și pentru toți cei care locuiesc acolo. Acest lucru este esențial pentru ca această mică insulă amenințată de schimbarea climatică să facă progrese. Mulțumesc!

constatăm că la nivel mondial uh, principiile și valorile sunt în pericol, iată, și cred că trebuie să reacționăm la asta. Criza instituțională și politică din uh, insulele Maldive a subminat uh, principiul statului de drept. E important ca un climat stabil și dezbaterea politică stabilă să revină uh, în prim plan. Justiția trebuie să fie depolitizată, poliția nu mai trebuie să acționeze pe motive politice. Delegația Uniunii Europene pentru Maldive și Sri Lanka ar trebui să monitorizeze situația în alta reprezentant, ar trebui să folosească toate instrumentele care îi stau la dispoziție pentru ca relațiile bilaterale și internaționale să poată fi promovate și să se ajungă într-un final la democratizarea Maldivelor și la respectarea drepturilor fundamentale. Mulțumim, domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Este clar că Maldivele nu mai sunt doar un paradis al turiștilor au devenit un loc unde există din ce în ce mai mult pericol adus de fundamentaliști, de un sistem judiciar politizat și de erodarea principiilor democratice și a drepturilor omului. Falsul proces al fostului președinte Nașid este o demonstrare, o demonstrație a faptului că este un stat nefuncțional. Acest așa zis proces nu respectă principiile de bază ale unui proces corect și merge împotriva Constituției statului Maldive. Am fost întotdeauna apărători și susținători ai consolidării democrației și ai promovării bunei guvernanțe, a întăririi instituțiilor și uh, ai ideii ca Maldive să se facă față preocupărilor de mediu. Trebuie să continuăm să ne facem uh, rolul în tranziția democratică a țării, apelând, făcând apel la faptul că trebuie să se pună capăt violențelor și să ne asigurăm că drepturile domnului Nașid să fie respectate în consonanță cu standardele internaționale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la momentul uh, intervențiilor uh, spontane pentru că s-au terminat intervenienții ceilalți. Pot să dau cuvântul tuturor celor care au cerut cuvântul. Domnul Cucan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut am fost uh, conducătorul misiunii de observare a Uniunii Europene, observarea alegerilor pentru alegerile parlamentare din Maldive. Votarea a fost calmă și procesul a fost administrat într-un mod foarte profesionist. Totuși, Curtea Supremă a eliminat doi membri din Comisia Electorală la două săptămâni înaintea alegerilor. Asta a fost o încălcare foarte clară a principiilor separației puterilor în stat și asta uh, a ridicat mari semne de întrebare în legătură cu independența Comisiei Electorale. Un an mai târziu, com, uh, condamnarea fostului președinte Nasheed a ridicat și mai multe dubii juridice. Fiecare țară democratică trebuie să respecte procesul uh, legal și uh, statul de drept și trebuie să se bazeze pe un proces judiciar. Nu este cazul lui Nasheed. Voi susține cu siguranță inițiativa de a trimite observatori la uh, procesul domnului Nașit dacă el se hotărăște să facă apel. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Marias. Arestarea lui uh, Mohamed Nașid, primul președinte ales democratic în Maldive, un, uh, o persoană care a luptat întotdeauna împotriva violenței și încarcerarea sa sau condamnarea sa la o pedapsă de 13 ani în, în uh, chisoare, nu fac nimic altceva decât să sublinieze principiile democrației și ale Constituției. Uh, Uh, atitudinea jurnaliștilor, uh, a observatorilor este critică și e clar că e nevoie de o schimbare a situației de acolo, e nevoie de reforma justiției, de promovarea de- democrației, uh, de promovarea dreptului la libertatea expresiei și dreptul de asociere. Trebuie să închidem de asemenea calea în fața jihadiștilor. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să facă uz de toate instrumentele care îi stau la dispoziție pentru a contribui la recrearea libertății mass mediei uh, și a statului de drept în Maldive. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Europa a făcut foarte multe pentru Maldive, din foarte multe puncte de vedere, din punct de vedere economic, cultural și politic. Când vorbim despre ce știm că prevede noua Constituție a țării din 2008, ne gândim că s-a deschis o nouă pagină în istoria acelui stat și ne gândim și la ce a făcut Europa pentru Maldive. Dar democrația a avut o viață scurtă în această țară. Nu voi vorbi aici despre faptul că actuala conducere simpatizează cu China sau cu islamul. Dar vorbim despre faptul că fostul președinte are dreptul la un, un proces corect, la, are dreptul la asistență medicală, și trebuie să spunem deschis că omul acela are dreptul să-i fie protejate toate drepturile. Mulțumesc. Domnul Castaldo, următorul vorbă. Se președinte, ce una realitate inquietantă. Mulțumesc, doamnă președinte. E o realitate îngrijorătoare în legătură cu Maldivele care nu se vede în ghidurile turistice. E o realitate care se întâmplă uh, astăzi prin condamnarea la 13 ani de închisoare a lui uh, Mohamed Nasheed. A fost un proces pe care mulți observatori internaționali l-au descris drept politic și drept o farsă. Mii de oameni au demonstrat și au manifestat dezacordul în capitala uh, Maldivelor, dar jurnaliștii, din nefericire, au fost uh, intimidați pentru a nu mai acoperi aceste subiecte. Țara este acum într-o direcție complet diferită S-a reintrodus uh, pedapsa cu moartea, uh, lucru împotriva căruia, căruia evident noi în Uniunea Europeană suntem împo, uh, complet împotriva. Asta înseamnă că în cazul acela copii de 13 ani pot fi judecați și condamnați atunci când devin majori. De asemenea, Maldivele suferă din cauza schimbărilor climatice. Nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să spunem foarte clar noului guvern că situația democrației și a statului de drept nu sunt opționale trebuie să fim foarte fermi în apărarea democrației. Děkuji paní předsedkyně za možnost promluvit. Osobně bych chtěl... Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Polciac. Sunt într totul de acord cu toți antevorbitorii mei care au intervenit pe tema aceasta și care au vorbit despre maniera în care fostul președinte a fost judecat. E clar că această, acest proces nu a fost unul echitabil. Problema radicalizării Maldivelor este un alt subiect uh, asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Toți turiștii care vor să meargă în Maldive trebuie să afle de la noi că imaginea idilică a Maldivelor nu seamănă deloc cu realitatea în care trăiesc cetățenii acestui stat. Doamna Mogherini și alți actori ai Uniunii Europene ar trebui la rândul lor să vorbească despre asta într-o manieră cât se poate declară. Mulțumesc. S-a încheiat procedura CatchDI. Prin urmare, acum îi dau cuvântul domnului Minica. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru dezbaterea dumneavoastră care susține procesul democratic și respectul statului de drept în Maldive. Permiteți-mi să închei această dezbatere spunând că vom continua să monitorizăm îndeaproape situația din Maldive Serviciul European de Acțiune Externă și Delegația Europeană din Sri Lanka, care e acreditată și în Maldive, vor rămâne în contact regulat cu autoritățile din Maldive și cu alți actori politici, ca și cu societatea civilă. Așteptăm ca guvernul acestei țări să accepte oferta juridică și politică a Uniunii Europene. Uniunea Europeană și experții ei juridici vor da acestei țări posibilitatea să înceapă un dialog privind stat, stat, starea jude, sistemului juridic din această țară. Vom acorda atenție problema radicalizării islamice care este acum în centrul uh, preocupărilor europene. Uniunea Europeană rămâne angajată față de Maldive și față de ideea de a avea o democrație durabilă care să respecte drepturile fundamentale. Vă mulțumesc pentru angajament și pentru uh, dezbatere. Mulțumesc foarte mult. Domnule vicepreședinte, vreau să vă spun, stimați colegi, că s-au uh, depus șapte proiecte de rezoluție și vor fi votate mai târziu. Am încheiat această dezbatere și vom vota această chestiune mâine.